So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung unseres. Stimați colegi, bun venit la ședința noastră de după amiază în Comisia Envi. Trecem de îndată la punctul nou de pe ordinea noastră de zi pentru un schimb de opinii cu directorul executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, domnul Gerd Danse. Bun venit, domnule Danse în Comisia pentru Mediu. Știți că în mod regulat facem câte un bilanț al situației cu diversi experți și cu diversele agenții. Suntem fericiți că astăzi puteți fi alături de noi. Ne amintim de vizita delegației noastre la Helsinki când am putut uh, constata angajamentul colaboratorilor dumneavoastră din cadrul agenției care înregistrează și evaluează toate substanțele chimice și o fac foarte bine. Anii 2010 și 2011 sunt ani extrem de importanți pentru ECA, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, și suntem cu atât mai bucuroși să constatăm că ați venit personal să ne vedeți și să ne spuneți unde se situează munca dumneavoastră. Permiteți-mi așadar să vă dau cuvântul de îndată pentru prezentare, urmând să continuăm cu dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte! Îmi face deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să vă aduc noutăți de la Agenția Europeană pentru Soi Chimice din Helsinki. Și aș dori să subliniez cinci elemente cheie din punctul meu de vedere și care uh, conțin uh, informații importante referitoare la activitatea agenției în ce privește directiva RICI și regulamentul CLP. După care voi avea timp să vă răspund întrebărilor. Întâi de toate, doresc să vă spun că uh, situația cu implementarea RICI este una pozitivă. Pentru noi este important că putem munci în beneficiul cetățenilor și al mediului în ce privește produsele chimice periculoase. În următoarele trei săptămâni uh, vom fi înregistrat la Helsinki majoritatea substanțelor periculoase. Uh, de la 2 ani și jumătate de la intrarea în vigoare a RICI, și deși încă mai angajăm colaboratori, uh, staful nostru la Helsinki uh, conduc acest proces foarte bine și eficace. Uh, e adevărat, e nevoie de planificare, pregătire și sisteme de backup. Însă colegii mei sunt extrem de angajați și fiecare se asigură că ne vom face datoria față de industrie și față de cetățenii europeni. Agenții Uh, procesează în fiecare săptămână mii și mii de uh, date și dosare științifice atribuind numere de înregistrare companiilor. ECA a uh, primit în 2010, până la data de ieri, 14.015 dosare de înregistrare, uh, dintre care majoritatea în ultimele șase săptămâni. Și a uh, oferit deja 10.200 numere de înregistrare care acoperă 2446 de substanțe care sunt în curs de procesare. Uh, de asemenea, există indicații ale potențialului inovator al UE am înregistrat 834 de substanțe noi. 94% din înregistrările din 2010 pentru uh, chimicale produse în volum mare vin de la companii mari, 4% de la companii, companii de dimensiuni medii și 1,4% de la uh, companii mici și doar 0,2% de la microcompanii. În plus, am primit și 550.000 de notificări pentru clasificarea și eticheta etichetarea chimicalelor. Termenul limită pentru notificări de tip CLP este pe 3 ianuarie 2011 și până la această dată așteptăm mai multe milioane de uh, dosare trimise la agenție. Pot să vă spun ca atare că procedurile RICI și CLP își urmează planul. Alte regiuni ale lumii uh, se uită cu atenție la politica Uniunii Europene privind produsele chimice și um, suntem în contact cu alte autorități reglementatoare din Statele Unite, Canada sau Australia. Uh, o altă parte a succesului nostru este și tipul de abordare deschisă și transparentă. Mandatul nostru are nevoie de protecția datelor confidențiale în ce privește industria, dar am reușit să găsim echilibrul necesar între confidențialitate și transparență. Uh, actorii au un rol foarte important participând în întâlnirile uh, comisiilor noastre, ajutându-ne să oferim uh, ghidaj pentru companii, um, colaborarea în ce privește diversele campanii de comunicare și evenimente una din deciziile noastre cele mai recente se referă la uh, participarea uh, actorilor implicați în comitetele de la nivelul statelor membre. Și ajung astfel la cel de-al doilea punct. Uh, abordarea noastră pragmatică. Avem o misiune clară, aceea de a implementa regula- regulamentele RIC și CLP planurile noastre anuale și multianuale, care pot fi citite pe uh, website-ul nostru și pe care vi le-am trimis în pregătirea acestei întâlniri de astăzi. Uh, RICH este legislația privind produsele chimice cea mai riguroasă din lume. Și companiile fac eforturi să răspundă acestui regulament, însă acest lucru nu este ușor, mai ales în circunstanțe economice dificile cum sunt cele de astăzi și noi încercăm să îi ajutăm. Uh, am ascultat cu atenție opiniile uh, industriei și actorilor și am încercat să le oferim uh, soluții și consiliere în cadrul legal. Bună oară! Suntem în dialog cu uh, grupul de contact al directorilor din Comisia Europeană. DCG a dezvoltat soluții pentru 28 de probleme ridicate de către industrie. Site-ul nostru internet oferă informații um, practice pentru 5 situații uh, excepționale în care s-ar putea găsi și oferim un anumit grad de flexibilitate atâta timp cât sunt respectate termenele de înregistrare. De asemenea, monitorizăm soluțiile astfel găsite în cadrul reglementar. În acest an am uh, organizat pentru prima dată o uh, anchetă a actorilor și aceștia ne-au oferit uh, un feedback constructiv. Ca urmare a acestui feedback am sporit asistența oferită și am organizat chiar și uh, niște seminarii pe internet, așa numitele webinars uh, interactive am încercat să simplificăm consilierea. Am uh, oferit tot mai multe documente pe internet și pagini internet pe care le-am și tradus. Încercăm să oferim servicii cât mai bune pentru actorii din industrie tocmai pentru a ajunge la a implementa cu succes uh, REACH și CELPE. Suntem determinați să ameliorăm în continuare serviciile oferite către industrie. Totuși, uh, Câteva provocări rămân în fața agenției. Acesta este cel de-al treilea punct pe care doresc să-l menționez. Patru din aceste uh, uh, provocări se referă la procesul de înregistrare. Nevoile specifice ale IMM-urilor, apoi dificultățile uh, care, pe care le întâmpină cei care folosesc chimicalele, uh, problema schimbului de date între companii și, nu în ultimul rând, evaluarea înregistrării și promovarea principiului conform căruia uh, testarea pe animale să fie ultimul recurs. Ne dăm seama care sunt uh, problemele cu care se confruntă companiile de mai mici dimensiuni uh, în uh, îndeplinirea prevederilor RICI-CLP. Multe companii mici totuși reușesc deja să lucreze potrivit regulamentelor RICI. În relația cu IMM-urile uh, am produs documente în toate cele 22 de limbi oficiale ale UE și am încercat uh, ca documentele să aibă un format cât mai uh, prietenos. Traducerea documentelor pentru IMM-uri și publicul general este o prioritate pentru noi. Utilizatorii din industria producătoare folosesc mii și mii de chimicale. Și trebuie să ne asigurăm că aceste substanțe sunt înregistrate și că vor continua să fie pe piață. Însă, această confirmare nu este întotdeauna evidentă și nu întotdeauna uh, cei care folosesc chimicalele sunt informați. Uh, schimbul de informații este de asemenea un punct extrem de important pentru a evita testarea pe animale care nu e necesară companiile uh, trebuie să facă schimb de informații. Ori acest lucru nu este uh, ușor pentru că anumite uh, companii refuză să pună la dispoziție și altora datele științifice sau solicită sume de bani excesive pentru acestea. Încercăm să uh, luăm noi și să ușurăm acest schimb de uh, informații. O altă provocare este aceea de a ne asigura că testarea pe animale este ultimul recurs pentru companii. Uh, încercăm să producem documente scrise și diverse materiale pe internet. 14 consultări au fost organizate Uh, pentru a determina dacă este sau nu necesară testarea substanțelor pe animale. Uh, toate aceste propuneri evaluate de ECA au fost unanim acceptate de către statele membre, ceea ce reflectă în mod pozitiv nevoia de a testa propunerile înainte de a uh, le da drumul. Un alt element este dezvoltarea instrumentelor care vor permite companiilor să își compare uh, informațiile pe care le deține asupra anumitor substanțe cu alte substanțe. De exemplu, uh, OCDE a propus un um, instrument numit QSAR și care a fost pus, pus online, astfel încât companiile din întreaga lume pot să uh, prevină pericolele produse de anumite uh, chimicale. ECA încearcă să răspundă la toate aceste provocări, dar soluția nu este întotdeauna în mâinile noastre. Iată de ce avem în continuare nevoie de ajutorul Comisiei Europene, cât și de actorii din industrie. I find a new challenge in 2011 will be to... 2011 vom încerca să punem în comun bogăția de informații oferită de companii și să respectăm uh, termenele de înregistrare. Informațiile sunt atât tehnice cât și științifice și nu sunt ca atare ușor de înțeles pentru publicul larg, dar încercăm să le facem cât mai accesibile, așa încât actorii, cercetătorii sau chiar și cetățenii interesați să le poată folosi în mod eficace. Uh, ca atare vom, uh, ne vom pune în legătură și cu portalul global al OCDE în ce privește informarea asupra chimicalelor ne uităm și la provocările care ne așteaptă pe termen lung. Următorul termen de înregistrare este mai 2013 și în perioada intermediară ne vom uh, concentra pe implementarea REACH, identificând un număr mult mai mare de substanțe uh, care sigur trebuie evaluate științific și înregistrate, contribuind astfel noilor dezvoltări ale științei, cum ar fi uh, nanomaterialele sau uh, substanțele endocrine. Punerea în aplicare a RIC și CLP revine, desigur, și statelor membre. Încercăm să le ajutăm, oferindu-le uh, acces confidențial la informații pe care le-au furnizat companiile, informându-i despre dialogul pe care îl avem cu anumite companii și organizând formul pentru cooperare pentru implementare. lista candidaților pentru autorizare include momentan 38 de substanțe uh, extrem de sensibile și alte 11 sunt în acest uh, proces de decizie dacă vor fi sau nu adăugate. Uh, comisarii Tajani și Potocnic au arătat că această listă va trebui să sporească considerabil în următorii doi ani pentru că uh, numărul de substanțe propuse uh, din partea dumnealor va crește. Uh, suntem încântați de acest lucru și suntem siguri că ne vom atinge scopul. Știu că unii, inclusiv în acest Parlament, sunt frustrați că lista nu este încă deja mai lungă, dar pot să vă spun că în curând ea va fi mai lungă, astfel încât uh, candidații pentru autorizare uh, sunt numeroși. Însă, desigur, întregul proces durează. Suntem abia la începutul procesului și sunt, sigură, sunt sigur că în câțiva ani uh, lista aceasta va fi mult mai lungă. O altă provocare pentru ECA este evaluarea dosarelor de înregistrare supuse atenției noastre de către industrie. Am menționat deja evaluarea uh, dosarelor și uh, testarea propunerilor. Un alt element este acela de verificare a faptului că toate companiile au supus dosare de bună calitate. Uh, targetul nostru este de 5% pentru aceste verificări până la, următoar, până la următorul termen limită, și anume 2013. De asemenea, ne pregătim pentru evaluarea substanțelor uh, pe care statele membre le vor efectua începând din 2012. De asemenea, poate fi interesant pentru dumneavoastră raportul nostru asupra operațiunii REACH. Uh, Rich este uh, un element deschizător de drumuri și în mod uh, natural anumite elemente sunt mai ușor puse în aplicare decât altele. Iată de ce pregătim un raport, o revizuire a operațiunii RICH, ceea ce ne-ar permite să redactăm încă și mai bine viitoarele elemente legislative. În fine, ECA susține activitățile UE uh, la nivelul OCDE și ONU în ce privește produsele chimice. În cele din urmă, iată care ar fi și domeniile în care am nevoie de susținerea dumneavoastră. Uh, sunt foarte uh, îndatorat pentru rolul de pivot al Parlamentului European în promovarea legislației și pentru uh, subvenționarea uh, ECA în 2010. Uh, la nivel personal, am fost încântați să primim delegația dumneavoastră la Helsinki în luna aprilie și uh, echipa uh, noastră a uh, fost foarte bucuroasă să primească pe raportorul Guido Sacconi și pe coraportorul Harmut Nassauer la începutul acestui an. Uh, suntem uh, uh, îndatorați pentru uh, mm, asistența dumneavoastră. Este vital ca în spiritul REACH și CLP să uh, continuăm colaborarea noastră în protecția sănătății umane și în protejarea mediului. Uh, Aș dori să vă folosiți influența la nivel național. Regulamentul RICI se bazează pe cooperarea strânsă între autoritățile naționale și UE. Rolul statelor membre este crucial nu doar pentru susținerea industriei și implementarea legislației, ci și pentru deciziile științifice. Uh, toate comisiile ECA sunt alcătuite din experți din statele membre, iar munca uh, raportorilor este esențială pentru calitatea activității noastre oricare dintre procesele de evaluare sau de risk management de, um, de competența RICI sau CLP nu se pot face fără contribuția activă a statelor membre. Fără acestea, RICI nu ar fi succesul de care noi avem nevoie nivelul resurselor din statele membre în ce privește uh, uh, reducerea de personal în sectorul public este o mare problemă pentru noi și aș dori să ridicați această problemă extrem de importantă la nivelul uh, statelor membre prin influența pe care dumneavoastră o aveți acolo. Apoi, uh, e nevoie de sensibilizarea companiilor din circumscripțiile dumneavoastră electorale, în special cele de mici dimensiuni, privind responsabilitățile pe care le au, dar și drepturile pe care le au și uh, vă putem ajuta în acest domeniu. Este important să uh, raporteze orice substanțe periculoase folosesc până la 3 ianuarie 2011. În cele din urmă, ECA sunt, înseamnă persoane care cunosc RICI în detaliu. Nimeni altcineva nu cunoaște atât de bine aceste, aceste regulamente uh, și v-aș ruga să folosiți expertiza pe care o avem. Suntem acolo pentru a vă ajuta. Colegii mei uh, pot ajuta implementarea acestor legi atât de importante. Există o logică în aceea că oricare dintre companii ni se pot adresa pentru că noi vom ajuta. Uh, vă rog să nu ezitați să ne consultați la orice moment în procesul legislativ pentru a beneficia de experiența noastră, pentru ca RIC și CLP să fie implementate corespunzător și pentru uh, ca uh, succesul acestor regulamente să fie deplin. Uh, așteptăm așadar apelul dumneavoastră. În numele rețelei agenților de directori, uh, care s-a în martie 2011, îmi asum responsabilitatea și vă pot spune că această instituție dorește să își, își împărtășească experiența împreună cu Comisia. Ne cunoaștem meseria, tot ce vă rog este să folosiți uh, această expertiză. Pre- uh, domnule președinte Leinen, uh, domnilor vicepreședinți, uh, stimați eurodeputați, vă mulțumesc încă o dată pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a vă aduce noutăți de la ECA și aștept cu mare interes reacția dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Direktor für diese Einführung. Mulțumesc foarte mult. Domnule Danset, Într-adevăr, uh, cifrele pe care le-ați menționat uh, sunt uh, absolut impresionante. Atâtea mii de substanțe care trebuie clasificate, 14.000, 15.000, dacă am înțeles bine. care trebuie înregistrate până la sfârșitul lunii. Ați, l-ați menționat pe domnul Sarconi, vechiul nostru uh, preniu, pre, uh, prieten, mă scuzați, este mm, un reprezentant al comitetului uh, director, director cât și un raportor uh, al uh, comisiei noastre. Bine ai venit, sigur că o să-ți dau cuvântul în această ședință. Eh, avem eh, și o persoană de contact eh, pe doamna Asi și îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult domnului Danset pentru că a venit aici să discute cu noi. Am două chestiuni legate de legislația privind biocidele, care este în, pe parcursul procesului legislativ și apoi în legătură cu regulamentul RICI. După cum știți, Parlamentul a încheiat prima lectură a Uh, legislației privind biocidele și a votat pentru o autorizare în două etape a produselor biocide. Uh, a doua având termenul în 2017. Parlamentul a mai votat să elimine taxa anuală legată de solicitarea de autorizare, care oricum reprezintă o sursă importantă de venit pentru agenție. V-aș ruga foarte mult să ne spuneți ce părere are agenția despre felul în care uh, acest lucru se va traduce în practică pentru activitatea agenției. O altă uh, chestiune se leagă de faptul că Parlamentul a votat să se reducă orizontul de timp pentru uh, agenție pentru a uh, emite avizul cu privire la produsele biocide de la 9 luni la 3 luni. Așa vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu ce înseamnă în practică treaba asta. Și mai am două uh, chestiuni legate de RICI. Una dintre chestiunile care se discută um, o grămadă la ora actuală se referă la faptul că 0,1%, deci pragul de 0,1% pentru uh, substanțele care, uh, uh, care ne preocupă foarte tare, care reprezintă, prezintă probleme. Deci, uh, Problema este dacă acest prag înseamnă un întreg articol deci e vorba de articole uh, mari, cum ar fi articole de mobilier uh, mari, nu? care sigur că vor conduce la concentrații mari de uh, substanțe, să spunem, în lacul cu care se lustruiește mobilierul. Deci aș vrea să știu care este părerea agenției dumneavoastră pe această temă și, în fine, ultimul punct se refere la nanomateriale și aici, după cum știm cu toții, uh, există discuții uh, pe această temă dacă RICI este suficient pentru a mm, include uh, toate chestiunile referitoare la nanomateriale sau nu. Aș vrea să știu așadar cum procedează Agenția Europeană pentru Medicamente în aceasta? Cum se asigură ea că dosarele de înregistrare conțin într-adevăr toate informațiile pertinente cu privire la nanomateriale? Acesta este un lucru pe care dumneavoastră trebuie să îl evaluați atunci când faceți înregistrarea dosarelor. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Faber. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc domnului director Danset pentru că a venit aici, în fața noastră, și ne-a făcut această prezentare. Uh, într-adevăr, un lucru uh, important uh, care cred că va fi, într-adevăr, până la urmă, un text legislativ de mare importanță și de mai multe ori s-a menționat că anul viitor întreprinderile mici și mijlocii vor ajunge să aibă un acces mai mare la acest, acest uh, pachet legislativ. Totuși, sistemul uh, nu este disponibil deocamdată decât în limba engleză. Știm că întreprinderile mici și mijlocii uh, de, nu stăpânesc întotdeauna limba engleză și deci bariera lingvistică continuă să fie una importantă pe care trebuie să ne străduim să o înlăturăm. Uh, când credeți că agenția dumneavoastră va fi în măsură să ofere aceste texte de lege și în celelalte limbi? astfel încât uh, întreprinderile mici și mijlocii să se poată asigura că respectă cerințele acestei uh, legislații. Am ascultat cu mare uh, atenție uh, ceea ce a spus în legătură cu experiența dumneavoastră și uh, volumul și munca de înregistrare. Analizăm cu mare atenție, încercăm să vedem ce putem învăța din uh, experiența din trecut. Uh, Uh, și uh, există exemple concrete de învățăminte pe care le putem uh, trage și pe care le putem aplica în viitor pentru ca procesul de înregistrare să fie mai eficace și mai rapid. Uh, informații care nu au fost atât de ușor de, să spunem, de obținut în trecut și care vor fi mai accesibile în viitor. De exemplu, uh, ce vom face uh, cu punctele de, de contact care se pot dovedi niște instrumente foarte importante. Trebuie să știm cum vor funcționa aceste sisteme. Va continua acest sistem și dincolo de 2013? sau este doar un uh, instrument uh, uh, care se folosește doar în perioada de până atunci. Cât privește forumul de schimb de informații privind substanțele chimice, cazul întreprinderilor mici și mijlocii este într-adevăr unul special și pe care trebuie să încercăm să îl rezolvăm. Trebuie să îi ajutăm uh, pentru că uh, aceste întreprinderi se confruntă cu probleme serioase în această zonă. Mulțumesc, domnule Zeber, și acum Robert. Mulțumesc foarte mult. Îmi amintesc discuția de acum uh, patru ani și discutam cu directorul de atunci Eh, pe vremea când agenția exista mai degrabă în teorie decât în practică. Eh, și iată că de atunci lucrurile au evoluat foarte mult, așa că doresc să vă felicit. Eh, suntem plini de admirație față de munca dumneavoastră și a colaboratorilor. Meritați toate felicitările și vă rog să le transmiteți și colegilor. Aș dori să menționez câteva aspecte. În special, vreau să subliniez un lucru, nu-l aveam pe lista mea, dar vreau totuși să-l subliniez în legătură cu nanotehnologiile și spusele colegilor mei. Acest lucru reprezintă o parte importantă în legislația privind produsele cosmetice și în alte domenii legislative, inclusiv uh, cele privind produsele alimentare. Uh, Așadar, această chestiune a nanotehnologiilor și nanomaterialelor trebuie analizată cu mare atenție. Apoi, în legătură cu bunăstarea animală, testele pe animale, am auzit ce ați spus și m-am bucurat foarte mult. Înțeleg că încercați într-adevăr să uh, creați aici o situație corectă uh, și uh, fără a reduce cu nimic standardele de protecție pe uh, a sănătății umane și animale. Cred că trebuie să acceptăm realitatea, nu trebuie neapărat să ne legăm foarte strâns de OCDE, dar asta este situația. Cum ne putem asigura că uh, facem ca OCDE-ul să abordeze problema într-un mod mai uh, alert, ca să spun în legătură cu testele pe animale. Mai am un punct legat de transparență. L-ați menționat, am înțeles ce ați spus, dar o problemă cu care ne confruntăm uh, în mai multe agenții se leagă de independența experților. Independența e un concept foarte larg și e foarte greu să spunem exact ce înseamnă el, unde începe și unde se termină, unde e o zona albă, neagră sau gri. Dar Până la urmă, adevărul, cum se spune în engleză, stă în ochiul privitorului de multe ori acest lucru se leagă exact de, acest, de această percepție. Am avut multe discuții pe această temă și v-aș uh, ruga să ne spuneți uh, uh, și să arătați foarte clar și să fiți întotdeauna extrem de transparent cu privire la independența experților în prezent și în viitor. Și pentru dumneavoastră un element cheie pentru a vă asigura uh, că percepția uh, oamenilor este cea uh, corectă. Ați spus că vă putem căuta, vă putem telefona, sigur că da, o să o facem. Apoi, într-adevăr, ar fi foarte bine să avem, să aveți niște să avem un, eu știu, o broșurică pe care să o putem pune la dispoziția IMM-urilor din circumscripțiile noastre. Ajungem, iată, în curând la sfârșitul anului, mai sunt șase săptămâni până la Crăciun, vine Moș Crăciun și dacă Moș Crăciun v-ar cere să vă puneți o dorință, ce dorință v-ați pune? Chris Davis, care este dorința ta pentru acest Crăciun? Da, drăguță idee. Am, din partea lobby, din, din, din acest sector se fac anumite critici cu privire la felul în care funcționează agenția. De aceea mă bucur foarte mult să aflu realizările și munca dumneavoastră. Felicitări pentru dumneavoastră și echipă pentru tot ceea ce faceți și felul în care puneți în practică legislația. Dar, revenind la critici, le auzim întârzieri, tot felul de aspecte foarte complexe ce ați spune că sunt cele trei principale cauze de temeri, de preocupări? Care sunt primele trei chestiuni de pe lista dumneavoastră pe care trebuie să le rezolvați? Da, o întrebare foarte serioasă, uh, spune președintele și acum domnul Iorgens. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, vreau să repet lucrurile și aprecierile pozitive uh, spuse de colegi la adresa uh, agenției. Ne bucurăm să vedem că ceea ce era doar pe hârtie acum câțiva ani a crescut uh, și este o agenție care face o treabă foarte bună. Am o întrebare privind uh, RICI și câteva comentarii și întrebări privind biocidele. Să începem cu RICI se leagă și de ceea ce spunea Dagmar și anume testarea pe animale în special în legătură cu uh, colaborarea cu OCDE-ul. Eu uh, am uh, vizitat agenția de mai multe ori, am vorbit cu experții și este foarte impresionant ce, ce fac. Și cât de multe substanțe sunt până la urmă uh, validate. Acum, dacă ne uităm la uh, numărul de, de animale care au fost uh, scutite, ca să spun așa, de asemenea testare, într-adevăr, și acest număr este impresionant. Deci iată că avem o uh, procedură europeană de validare care salvează uh, mii și mii de animale în fiecare an dar uh, uneori nu se poate face pentru că trebuie să lucrăm și în contextul OCDE. Eu așa înțeleg lucrurile. De aceea aș vrea să știu cât de mult vă încetinește OCDE-ul acest proces în primul rând și în al doilea rând de ce e nevoie să se întâmple așa. Uh, eu vă spun sincer că până acum n-am reușit să înțeleg de ce este nevoie să procedați așa. Acum ajungem la biocide. Uh, și aici eu sunt raportor din partea grupului social-democrat pe această temă și vreau să vă spun că Uh, sunt uh, destul de frustrat de acest proces. Pentru că nu am reușit să înțeleg care este exact poziția agenției și uh, nu știu ce să le răspund lobiștilor. De asta vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Am primit informații diferite, date diferite și aș vrea să știu din partea dumneavoastră uh, Uh, și dumneavoastră ați făcut trimitere, dar ați spus altă dată, la fel comisia. aceea deci ar fi foarte bine dacă ne-ați spune acum, aici, foarte clar, uh, care este uh, opinia și poziția dumneavoastră pe acest dosar. Și vă pot invita pe dumneavoastră sau pe președinte sau raportorul atunci când trecem, uh, când facem cea de-a doua lectură și negocierile în cadrul uh, comisiilor, pentru că avem, uh, cum am ajuns la compromisuri pe majoritatea chestiunilor, dar problemele asupra cărora nu putem conveni se leagă de presiunea care se exercită asupra agenției dumneavoastră și e, nici unii dintre noi nu avem poziții ideologice foarte puternice, deci putem e, discuta. În special, dacă ne-ați putea face o estimare uh, cu privire la numărul de substanțe despre care vorbim, pentru că și aici am avut dificultăți încercând să aflăm noi înșine acest uh, număr. Și uh, tot în legătură cu asta, ce înseamnă uh, asta vis-a-vis de fondurile de care aveți nevoie pentru a satisface uh, cererile care vă sunt înaintate? Eh, dacă eh, nu cumva riscați să eh, ajungeți să fiți foarte strâmtorați în ceea ce privește personalul calificat. Deci care, este, care sunt cifrele despre care vorbim? Mulțumesc! Constatați că această comisie, într-adevăr, este foarte interesată de dumneavoastră, de agenție, de personal dumneavoastră, de finanțarea de care dispune agenția. De aceea am să vă rog eh, mai târziu să răspundeți la aceste întrebări. Dacă pot să fac un comentariu, pot să vă spun, comisia a fost oarecum eh, eh, rezervată cu privire la povara de, de muncă și apoi în legătură cu biocidele, era vorba de 27 de tipuri venind de la cele 27 de uh, guverne și înțeleg că trebuie făcut uh, aici o uh, alegere, o alegere politică, uh, sigur, pentru că această alegere are consecințe asupra finanțării, asupra personalului dumneavoastră. Așadar, trebuie să vedem cum gestionați acest lucru în ceea ce privește finanțele și personalul. Și acum, doamna Guinness. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, și mulțumesc și domnului uh, Danset pentru prezentarea sa foarte bună. Am vizitat agenția și foarte clar că dacă vezi cu ochii e mult mai ușor să crezi într-adevăr, uneori ne cam speriem când auzim cât de mult aveți de, de lucru, însă am câteva întrebări. Ne puteți spune încă de acum, lăsând la o parte problema de anul viitor, ce problemele legislative ar fi putut uh, uh, fi evitate? Pentru că noi ne străduim întotdeauna să legiferăm mai bine uh, și având în vedere că suntem cu toți implicați în procesul legislativ la fiecare nivel, vreau să știm care, ce s-ar putea face mai bine. Cât privește finanțarea agenției, una dintre problemele sectorului se leagă de cheltuielile care îi afectează deci, care este părerea dumneavoastră despre eficiența uh, cheltuielilor uh, pe care le suportă sectorul? Uh, categoric uh, uh, strângeți o mulțime de informații, cele mai multe probabil la nivelul Uniunii Europene. Aveți vreo temere legată de faptul că sau există o legătură suficient de puternică între volumul de informații și eficacitatea acestor informații? Credeți că informațiile sunt folosite bine și în direcția bună? Aș vrea să știu mai multe în legătură cu problema statelor membre pe care ați menționat-o uh, și felul în care se poate uh, folosi uh, influența asupra statelor membre legată de resursele alocate din bugetul public. Ni s-a pus și nouă această întrebare și uh, sunt de acord cu comentariul lui Dagmar cu privire la acea broșurică care probabil ne-ar fi foarte utilă eh, ca să ne adresăm IMM-urilor din circumscripțiile noastre. Ne-ar prinde într-adevăr foarte bine. Și în fine, ultimul comentariu legat de nanotehnologii. Aici mă tem că uh, tehnologia o ia cu mult înaintea legislației în ceea ce privește uh, securitatea și asta e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Uh, și aș mai gândi de asemenea că ne-ar prinde bine, după ce am vizitat agenția, să putem să luăm legătura cu colegii dumneavoastră prin acele seminare pe internet Eh, poate că trebuie să folosim toate aceste cunoștințe eh, mai mult și mai bine și cu toții trebuie să fim conștienți de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am obținut într-adevăr foarte multe informații, ne-ați vorbit despre activitățile agenției dumneavoastră și deja în trecut ne-am dat seama că utilizarea produselor chimice risca să producă probleme și ați vorbit chiar și dumneavoastră de anumite cazuri controversate și poate că îmi veți confirma sau nu acest lucru. Eu cred că aceste cazuri sunt poate legate de probleme de brevete, de protecția datelor. Mm, poate fi aici vorba de substanțe care ar putea fi utilizate de către companii concurente sau uh, nu este deloc această problemă. Mi ar părea important să ne clarificați acest lucru. Ați vorbit despre traducerea informațiilor pentru IMM-uri. Acest lucru este foarte important pentru noi, pentru că în fiecare zi, când avem discuții cu reprezentanții IMM-urilor și știți, eu provin dintr-o regiune unde există o industrie chimică puternică și IMM-urile vin să mă vadă și mă roagă să le obțin dosare în limba lor. Și îmi spun că nu au capacitatea de a traduce acele documente și chiar dacă ar avea-o, nu, ar, nu au resursele necesare. Chiar dumneavoastră ați spus că doriți ca lucrurile să meargă cât mai repede pentru îndeplinirea criteriilor și atunci cred că traducerea ar fi, de, ar fi foarte importantă. Ne-ați vorbit despre competențele dumneavoastră, sigur că nu le pun sub semnul întrebării, agenția dumneavoastră deține multiple competențe, dar dacă înțeleg bine ceea ce ați spus, sunteți puțin dezamăgiți să vedeți că utilizăm prea puțin aceste competențe, însă oare asta înseamnă că în procesul aplicării directivei privind biocidelor sau în procesul de aplicare a proceselor tehnice. Asta înseamnă că vă simțiți, simțiți că nu sunteți implicat? Pentru că dacă asta este problema, atunci o să invit pe colegii mei să pună cât mai multă presiune asupra Consiliului ca acesta să utilizeze cu adevărat competențele dumneavoastră și expertiza dumneavoastră. Uh, Mulțumesc, mulțumesc și agenției pentru prezența ei aici. În aprilie am avut deja o prezentare care ne-a permis să înțelegem mai bine activitatea sa și mă bucur să văd că se întreține acest dialog um, bun cu Parlamentul pe acest subiect. O întrebare legată de agenție în general. Sunt de acord că ar fi util să avem un dialog mai bun între Parlament și agenție, să fie vizite regulate. Sigur, acest lucru este bun, dar nu este suficient pentru a răspunde la întrebările pe care noi le primim zilnic de la uh, alegătorii noștri. Și așa cum spunea și Dan Jorgensen, noi suntem cei care elaborăm politicile și Consiliul sau guvernele sau Comisia ne spun nu, acest lucru nu este posibil, trebuie să vedem care este viziunea agenției, însă dumneavoastră și, a, și Emma sunteți cei care implementați politicile pe care noi le votăm și trebuie să avem un feedback uh, cinstit din partea dumneavoastră. Ar fi foarte util să știm dacă ceea ce legiferăm noi ar trebui făcut diferit sau dacă putem îmbunătăți ceva. Pentru că, de exemplu, în cazul biocidelor am, am utilizat un anumit model de legiferare și nu ne putem permite să facem greșeli. Așadar, salut activitatea dumneavoastră în cadrul agenției și noi suntem în noi ne regăsim în fața alegătorilor noștri și trebuie să le ascultăm plângerile, iar dumneavoastră sunteți um, responsabili de implementare și trebuie să faceți acest lucru. Poate, poate că nu am auzit toată prezentarea dumneavoastră, dar mă refer aici la utilizatorii din sectorul downstream, din industria producătoare. Ați vorbit despre substanțele utilizate care au fost înregistrate fără numele companiilor utilizatoare. Însă, se pare că ar exista o diferență de 2-3 luni între 31 noiembrie și momentul în care se dă un număr de înregistrare pentru fiecare produs chimic. Unii consideră că este ilegală vânzarea produsului respectiv până când nu s-a emis înregistrarea. Și atunci sunt foarte mm, preocupați de această diferență de timp, de această perioadă dintre cele două momente. Și atunci trebuie să le spunem dacă în aceste perioade, chiar dacă nu au încă codul de înregistrare, pot să continue să vândă produsele respective. Mulțumesc, acum îi voi da cuvântul lui Guido Saconi dacă dorește să ne spună ceva. Care sunt observațiile tale, Guido, despre activitatea ECA? Îmi face o deosebită plăcere să constat că ascultându-i pe colegii mei, suntem cu toții pe aceeași lungime de undă, adică împărtășim o convingere și anume suntem convinși că agenția funcționează bine. Acum patru ani eram destul de numeroși cei care nu aveam niciun pic de încredere în acest munte de alineate, de anexe, de texte, de documente și de afirmații care trebuie gestionate de către dumneavoastră. Cine ar fi crezut atunci că toate aceste lucruri s-ar fi transformat într-un proces pionier, de pionierat, cum spune domnul Danse? Da, acest proces își arată rezultatele astăzi și cred că putem avea o atitudine pozitivă și ar fi trebuit să încep cu mulțumirile. Mulțumesc uh, Parlamentului și Comisiei uh, Mediu pentru încrederea pe care mi-au acordat-o numindu-mă reprezentant în Consiliul de Administrație al Agenției. Știu cât a trebuit să ne luptăm cu Consiliul pentru a obține cele două posturi de reprezentant al Parlamentului în Consiliul de Administrație al Agenției spre deosebire de celelalte agenții unde Parlamentul nu este reprezentat. Ca urmare, pentru mine este o onoare să fiu invitat să reprezint Parlamentul European în Consiliul de Administrație al Agenției. Iată prima serie de mulțumiri și a doua serie de mulțumiri se adresează domnului Danse pentru eforturile pe care le depune pentru activitatea sa și a colaboratorilor săi. Dacă nu mă înșel, e vorba de 400 de persoane uh, competențe diverse, variate, de înalt nivel, care duc la o adevărată muncă de pionierat, de construcție, ceva ce nu exista înainte. Această echipă a fost capabilă să implementeze cunoștințele acumulate în cadrul aplicării RICI. Așadar, am uh, scos la lumină o zonă, o zonă care părea cufundată în umbră și care acum este din ce în ce mai clară pentru noi. Este vorba despre identificarea substanțelor periculoase, procesul de înregistrare, de validare Iată așadar un întreg aparat care funcționează bine, dar totuși nu trebuie să subestimăm dificultățile care există. Da, există obstacole în fiecare zi, a fost nevoie mm, de o muncă susținută pentru depășirea acestor obstacole, de aceea există și proceduri de urgență care vin ca răspuns la momentele critice care riscă să se re- să reapară. Când vom ajunge la data de 30 noiembrie, care marchează prima tranșă de înregistrări în masă, ei bine, cu siguranță că și atunci se vor înregistra probleme, vor exista probleme. În procesul legislativ, propunerea Comisiei a adus una din schimbările cele mai importante. Mă refer la transformarea unei simple posibilități într-o obligație, adică împărtă, ă, comunicarea datelor privind testele substanțelor chimice, pentru că într-o primă etapă această comunicare a informațiilor nu era decât facultativă și tocmai în interesul și în beneficiul IMM-urilor, Parlamentul European împreună cu președinția britanică a adus această schimbare importantă, de la caracterul facultativ la caracterul obligatoriu. Și această schimbare de substanță a dus la o arhitectură juridică Însă, arhitectura juridică existentă era bazată pe caracterul facultativ și totuși am reușit să operăm această schimbare. De ce vă spun asta? Pentru a vă da un, um, un avertisment și anume Există aici un element esențial. RICI este un regulament care trebuie aplicat, dar în același timp este o experiență cu totul unică. Este ceva cu totul nou. Până acum nu, a, nu s-a întreprins niciodată un efort de acest gen, într-un mod atât de strălucit. Chiar dacă este un lucru dificil, reușim să răspundem provocării, iar Uh, legiuitorul are oricând posibilitatea să corecteze ceea ce nu a fost bine mm, reglementat. E adevărat că la un moment dat, perfecționiștii nu erau deloc mulțumiți de versiunea la care s-a ajuns. Poate că nu aveau complet, uh, poate că aveau sau nu complet dreptate, însă dacă am continua să tot dezbatem această problemă, agenția nici nu ar mai exista și nu am mai vorbit astăzi despre activitățile sale. În orice caz, uh, vă rog să mă iertați dacă am vorbit prea mult, poate că mi-am pierdut limbajul european și nu mai știu de unde am pornit, însă, da, voiam să vă invit să citiți articolul 138 din regulament, care prevede un program de verificări extrem de bine structurat cu posibilități de revizuire, de completare, de modificare și ajustare, bazându-se pe organizarea așa cum va funcționa ea începând cu 2012, dar în 2012 nu se va face o schimbare de 360 de grade, se va face o simplă verificare. Comisia Europeană va face asta și va propune modificări legislative care se vor limita în mod exclusiv la sfera de aplicare a regulamentului. Mă bucur să ascult sugestiile dumneavoastră legate de biocide, de nanomateriale, uh, Poate aici ar trebui să includem și polimerii, nu știu. În orice caz, e vorba de substanțe care, în trecut, din rațiuni pragmatice, au fost excluse din domeniul de aplicare al RICI. Vă mulțumesc! Ja, molto grazie, Guido Sacconi. Wir hören dich gerne reden. Uh, bei... Mulțumesc, domnule Sacconi. A fost o bucurie să vă ascultăm. Când vorbiți despre anexe, despre liste, Înțelegem în spatele afirmațiilor dumneavoastră că mobilizarea și angajamentul dumneavoastră nu și-au pierdut deloc suflul în ultimii ani. Am vorbit despre biocide și despre alte elemente, am vorbit despre directivă, despre directiva privind biocidele, v-am întrebat cum uh, este ea percepută de către agenție. O să-i dau acum cuvântul lui uh, Karl Heinz. Da, și eu m-am bucurat foarte mult să-l ascult pe Guido, mi-am adus aminte de vremurile de demult. Totuși, să nu uităm și de criticile care au fost menționate. Și aici Este vorba despre 3, cele 38 plus 11 substanțe uh, care uh, sunt obiectul unei um, preocupări uh, majore. Cum se vor petrece lucrurile aici? trebuie să ne gândim și la angajații dumneavoastră care se luptă cu cantități foarte mari de informații. Cum veți reuși să procesați toate aceste date? Data viitoare va trebui să emiteți de două ori mai multe autorizații și să efectuați de două ori mai multe înregistrări. Cum veți gestiona acest proces? L-am ascultat pe Guido Saconi care ne-a spus că în Comisia Europeană, care se consideră întotdeauna ca un fel de regina a reginelor, ei bine, cum, cum funcționați dumneavoastră sub această influență a Comisiei? Puteți să vă dezvoltați în mod, în mod uh, armonios sau uh, suferiți din cauza um, amestecului ei? Nu trebuie să ezitați să ne spuneți lucrurile cu sinceritate, pentru că noi oricum vă vom proteja. Acum, pentru fiecare substanță trebuie făcută o înregistrare. Aceasta a fost propunerea Regatului Unit, după aia s-au tot schimbat uh, lucrurile până când nici n-am mai recunoscut despre ce era vorba. Comisia oricum nu prea era mm, uh, nu prea, nu prea era de acord cu acest text și mm, industria însă, a emis foarte multe critici. Aș vrea însă să aud părerea dumneavoastră, pentru că eu cred că veți fi mai obiectiv decât uh, ceilalți. Iată o întreagă serie de întrebări. Uh, și de observații. Domnule Danse, aveți cuvântul. Thank you, Chair. I will try to... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund pas cu pas. Aș începe totuși cu întrebările referitoare la RICI. Uh, în primul rând, se referea, era o întrebare referitoare la concentrația de 0 până la 1% care este definiția uh, în RICH, dar și în alte legislații, practic diferă. Și uh, din punctul de vedere al serviciului juridic al Comisiei, se poate interpreta că e vorba și de ingredientele omogene – Uh, așadar, întrebarea este, ne uităm doar la articolul cu pricina sau și la uh, părțile uh, omogene? Părțile omogene nu pot fi luate în considerare bună oară, legis alte legislații se referă la aceasta, dar nu și RICH. Primele linii directoare uh, au suferit obiecții din partea șase sau șapte state membre. Uh, ele sunt interpretate diferit în anumite state membre și acestea au venit cu sfaturi noi de a nu citi întregul articol, ci și orice alt articol, eventual conținut în articolul inițial după principiul odată un articol, mereu un articol. Dacă există părți detașabile dintr-un articol care au fost vândute altundeva ca și articol și acestea trebuie percepute ca un articol atunci când uh, intră în componența unui articol mai mare. Uh, acest uh, aspect uh, este susținut de tot mai multe state membre, această interpretare. Și iată de ce aceste state membre au solicitat Comisiei să caute consiliere juridică. La rândul nostru am solicitat acest lucru Comisiei, dar acest sfat juridic încă nu a venit, însă la 1 decembrie avem termen limită pentru a uh, oferi un nou set de linii directoare. Și încercăm să oferim aceste noi linii uh, directoare cu șase luni înainte, înainte de intrarea în vigoare a unei noi secțiuni a uh, regulamentului REACH. Iată de ce uh, acum în decembrie trebuie să uh, dăm publicității aceste noi linii directoare, deoarece următorul termen pentru următorul set pitch deci, eh, este prevăzut pentru luna iunie 2011. Eh, până acum ne-am bazat pe vechea interpretare, dar am solicitat consiliere în privința acestei noi interpretări despre care am vorbit. Dacă nu vom avea un răspuns până pe 15 noiembrie, va trebui să preluăm o dată în plus vechea interpretare. Și în ce privește elementele omogene, dată fiind controversa dintre statele membre, e nevoie de o consultare scrisă cu uh, bordul nostru executiv. Iată uh, primul punct la care doream să răspund. Apoi, nanomaterialele. Acest lucru a fost invocat de mai multe ori. Așa cum știți, nanomaterialele nu sunt acoperite în mod distinct de RICI în uh, regulamentul RICI se vorbește de toate tipurile și toate formele unei substanțe. Faptul că toate aceste uh, forme, indiferent de volumul uh, sau dimensiunea, uh, uh ace, pragul acestei substanțe. Dacă cărbunele astăzi este vândut ca nanomaterial sau în forme cu volum mai mare, toate sunt luate în considerare pentru a stabili dacă într-adevăr se depășește pragul de 1000 de tone așa încât atunci când se face un raport de siguranță chimică, trebuie să fie acoperite toate tipurile de folosire ale materialului cu pricină. Și anumite uh, uh, substanțe sunt folosite, într-adevăr, mai degrabă ca nanomateriale, mai degrabă decât în dimensiunea lor normală. Aceste tipuri de folosire sunt raportate ca atare în dosarul de înregistrare. Acesta este doar un exemplu. Însă, Comisia ne-a cerut să întocmim un raport până pe 30 iunie anul viitor cu informații vizând tipurile de nanomateriale și folosirea lor așa cum au fost înregistrate până la termenul uh, invocat. Ulterior vom putea, de asemenea, să uh, vă aducem acest raport și dumneavoastră. Acesta este un element. Cel de-al doilea element Trebuie să evaluăm dacă există informații suficiente într-un dosar pentru folosirea unui material ca nanomaterial. În acest sens, ne-am lovit de mai multe probleme uh, juridice. Am înaintat aceste întrebări comisiei și, odată în plus, așteptăm răspunsul la aceste aspecte juridice înainte de a uh, verifica uh, acele dosare. Lucru pe care, de asemenea, trebuie să îl facem în uh, termenele limită prevăzute, așa cum v-am spus și anterior. În ce privește IMM-urile și felul în care sunt afectate de RICI, precum și termenul uh, de înregistrare, potrivit statisticilor, proporția de uh, dosare de înregistrare dosare de înregistrare înaintate de IMM-uri mm, nu atinge nici 5%, ceea ce înseamnă că IMM-urile încă se luptă cu uh, alcătuirea acestor dosare. IMM-urile așteaptă uh, să aibă loc procesul de înregistrare comună de către uh, lider. Toate linile directoare care sunt relevante pentru aceste tipuri de raportare au fost deja traduse în toate limbile și, de asemenea, avem uh, la dispoziția IMM-urilor și o serie întreagă de alte uh, texte traduse, instrumentele de pe uh, internet, uh, e adevărat, că sunt majoritar în engleză, dar instrumentul de ajutor, uh, butonul help, uh, acolo uh, toate limbile Uniunii Europene prezente. În acest fel, considerăm că este întru totul posibil și pentru IMM-uri să răspundă solicitărilor Într-adevăr, o companie germană s-a plâns de uh, disponibilitatea în diversele limbi și a trimis mai multe scrisori și către noi. Între timp am contactat această uh, companie spunând, iată, avem cinci uh, germani la dispoziție, vă putem ajuta? s-a dovedit că această companie a trimis deja vreo cinci dosare care uh, erau conforme și nu exista nicio problemă, însă ei reproșau uh, principiul uh, multilingvismului, dacă doriți. Doresc să subliniez faptul că am uh, format și uh, birourile naționale uh, Uh, acele birouri de asistență în fiecare stat membru și a fost o inițiativă practică a Parlamentului. Aceste uh, centre uh, naționale de asistență uh, ajută, desigur, IMM-urile și am organizat cu acestea uh, prin videoconferință, prin uh, webinar, um, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a informa publicul nostru și, desigur, continuăm să studiem uh, nevoile suplimentare de traducere, inclusiv a instrumentelor uh, IT. Tot mai multe IMM-uri uh, participă. Unul din instrumentele noastre IT a fost integral tradus deja. Broșura, de asemenea, este în toate limbile. Există pe site-ul nostru internet o subpăginuță cu uh, o, un set complet de documente uh, care sunt traduse și indicația limpede a uh, elementelor care sunt traduse și în celelalte limbi pe internet. Sigur că și pentru noi este un element important acesta al uh, limbilor și ori de câte ori ne uh, adresăm uh, publicului, fie că e vorba de CPL, uh, fie de grupul de contact al directorilor, am aștepta de cele mai multe ori să publicăm informațiile doar atunci când am avut la dispoziție și traducerile documentelor. Încercăm să facem cât de mult putem uh, și de asemenea comisia uh, ne ajută, ne sprijină în acest sens. Următorul element se referea la grupul de contact al directorilor și anume dacă acesta este sau nu un instrument eficace și dacă merită să continuăm uh, lucrările grupului de contact al directorilor. Ei bine, eu cred că acest grup de contact are o justificare inițial, SIEF nu a operat așa cum trebuia și s-au identificat elemente, uh, situații de excepție, care nu erau acoperite de legislație. Și uh, până la urmă, în momentul în care se dispunea de toate informațiile necesare, termenele erau trecute și nu se mai puteau implementa noile informații. Iată de ce am stabilit alcătuirea acestui grup de contact, am primit aprobările necesare și am reușit să obținem soluții la aceste probleme care au apărut tardiv și am putut să ne ocupăm de acele situații excepționale care nu erau acoperite în niciun fel de legislație. Am explicat acest lucru și statelor membre care, uh, nefiind partea procesului decizional, nu au susținut uh, de bunăvoie aceste soluții, însă uh, autoritățile de inspecție sperăm că vor accepta soluțiile propuse de noi. Acum, dacă va fi să continuăm activitatea grupului de contact, rămâne încă de discutat, însă am învățat lecții importante și în acest grup. Am decis să evaluăm tot ceea ce s-a petrecut în ce privește găsirea de soluții, dar uh, și uh, toate celelalte uh, probleme abordate. În ce privește OCD și testarea pe animale. La rândul meu, Cred că RICI oferă posibilitatea de testare alternativă. Chiar dacă la nivelul OCDE încă nu există un acord consensual, au existat schimbări de ultim moment atunci când la nivelul Uniunii Europene Europene se uh, aprobă un anumit proces de testare și compania uh, poate să uh, facă o asemenea testare. Nu este o muncă ușoară pentru că în cele din urmă nu e ușor să abandonezi un test dacă nu ești sigur că, din punct de vedere științific, un test alternativ poate duce aceleași uh, uh, rezultate. Nu putem uh, accepta un produs uh, existând riscul bună oară să producă uh, cancer la oameni doar pentru că nu a fost testat pe animale. Trebuie să contribuim cu bună credință, dar și cu susținerea tehnică și științifică absolut necesare. În ce privește biocidele, acesta, cred, este un punct important și au fost multe întrebări referitor la biocide. Întâi de toate, trebuie să spun că trebuie să facem uh, munca uh, în mod corespunzător și potrivit standardelor științifice. În trei luni, din păcate, nu putem uh, elabora un aviz științific, avem nevoie de mai mult timp. Comisia a propus 9 luni, Consiliul vorbește de 6 luni. Vom examina acum uh, de cât timp este nevoie pentru ca procesul să fie cât mai eficient posibil, profitând de stipulațiile din RICI. fiind consultați la momentul propunerii, am avut prea puțin timp la dispoziție pentru a răspunde în mod corespunzător inițiativei Comisiei. Însă, de atunci, a existat șternut o lungă liniște, iar ă, prima dumneavoastră lectură a ameliorat textul, iar reacția Comisiei încă nu a fost verificată cu noi privitor la concluziile la care dumneavoastră ați ajuns. Am restabilit între timp contactele și nu știu uh, dacă în cadrul aceleași uh, direcții generale a, a apărut uh, o uh, unitate specifică care să se ocupe de biocide. Noi susținem așa ceva. Comisia susține că ECA poate în 12 luni uh, să facă toată munca necesară asupra biocidelor. Vreau să vă spun că ne-au trebuit mai mult de trei ani pentru a prepara în mod corespunzător uh, munca de implementare a RICI. Dacă vedeți lucrurile la fel și pentru biocide, atunci e limpede că trebuie să începem cât mai devreme, pentru că vom avea nevoie de mult mai mult timp și am spus acest lucru comisiei. Acum Uh, comisia încearcă să găsească mai multe resurse pentru noi, dar fără neapărat a ne oferi personal suplimentar sau bani mai mulți. Uh, însă încercăm să vedem cum putem pregăti și această etapă, dar e clar că vom avea nevoie de experți în biocide, și că vom începe să lucrăm asupra uh, biocidelor și uh, ori de câte ori veți avea nevoie de ajutorul nostru, uh, suntem aici pentru a vă susține. Și așa cum am explicat raportorului în cursul dimineții de astăzi, am arătat, doamne raportor, care sunt punctele sensibile pentru noi și suntem gata să vă susținem la cea de-a doua lectură a textului asupra biocidelor. În ce privește lista de dorințe, de doleanțe, sperăm ca înregistrarea să meargă la fel de bine ca și până acum și să putem încheia această fază liniștiți uh, și cu beneficii pentru întreaga industrie. În ce privește taxele, dacă aș avea o listă scurtă de dorințe, mi-aș dori ca, înainte de viitorul termen de înregistrare, să transformăm aceste taxe în taxe anuale. Pentru că problema cu uh, taxele de la caz la caz este clar că uh, anumite companii s-au retras de pe piață fără a-și anunța consumatorii. Ori RICI nu uh, își dorea așa ceva, ci dorea o bună interacțiune în relația uh, furnizor-consumator. Acum ni se spune că anumite produse chimice nu mai sunt furnizate pentru că producătorii au decis că procedura RICI este una prea costisitoare pentru ei. Astfel încât dacă am distribui costurile în timp, poate că ar fi mult mai ușor Uh, pentru companii în viitor. Și acesta este și mesajul meu pentru biocide. Amendamentul pe care l-ați introdus acum să existe o singură uh, taxă, o singură plată a taxei e clar că acest lucru nu este bun, nu vom putea trăi, agențiile ca și a noastră nu vor putea trăi uh, pentru totdeauna din aceste taxe ne dorim să ne continuăm activitatea cât mai mult. avem nevoie de anumite fonduri din partea dumneavoastră, pentru că în fond lucrăm pentru comisie, nu doar pentru industrie, atunci când evaluăm uh, companiile. Și, practic, lucrăm și în beneficiul lui publicului larg. Iată câteva doar din dorințele mele personale, oarecum. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați dat. Sperăm să rămânem în contact și în viitor. Uh, ECA este foarte aproape de ambițiile noastre politice și dorim să transmiteți echipei dumneavoastră salutările noastre și vă dorim în continuare succes de plin în lunile care vin. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Yeah, then uh, we continue with uh, the next... Continuăm, spune președintele, cu următorul punct de pe ordinea de zi. și anume schimbul de opinii cu un alt invitat important. Și doresc să-i urez bun venit Ähm, nebendran, ne? Ja, da. Direkt nebendran. Uh, ah, uh, ah, uh, Martin sit beside okay. me? Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, uh... Reia președintele, dragi colegi, permiteți-mi să urez bun venit domnului director executiv al EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente. domnul Thomas Lundgren este alături de noi. Suntem încântați să vă avem alături de noi. Ați auzit ce s-a discutat în privința ECA. Este acum rândul dumneavoastră să ne spuneți ce se întâmplă la EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente. Să ne explicați importanța muncii dumneavoastră. O faceți deja de 10 ani. Uh, lucrați deja de, o, de, de un deceniu, sunteți practic o instituție dumneavoastră și vă și conduceți de atâta timp, Emma. Am dorit să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Mandatul dumneavoastră se încheie pe 31 decembrie anul acesta, așa că din păcate, în, acest, în această comisie s-ar putea să vă întâlnim pentru ultima oară și vă mulțumim cu atât mai mult că ați venit astăzi aici. V-am rugat să ne spuneți ce s-a întâmplat până acum și ce se va mai întâmpla. Mulțumesc, domnule președinte, onorați europarlamentari. Îmi face deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, printre dumneavoastră. Cred că este a noua oară când mă aflu în fața dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinie cu Parlamentul European. În mod normal, într-un astfel de schimb de opinii, vorbesc despre rezultatele agenției și lucruri care se leagă de activitatea zilnică a agenției. O să menționez și astăzi unele dintre ele, dar aș vrea să plasez lucrurile într-o perspectivă mai amplă legată de medicamente și reglementările privind medicamentele și sistemele uh, sanitare intrăm uh, în, uh, și în uh, problema viitoarelor și perspectivelor privind această activități. Comisia a făcut o evaluare în conformitate cu legislația, deci o evaluare a agenției anul trecut. Raportul a fost publicat la începutul anului. Raportul a fost făcut de Ernst Young și a analizat uh, realizările agenției în această perioadă de 10 ani în care eu am fost director executiv. Au analizat așadar rezultatele uh, în comparație cu obiectivele, așa cum prevedea legislația, au analizat uh, eficiența agenției și performanțele în timp și respectarea calendarelor. Eh, raportul ne-a dat o notă destul de bună în ideea că am atins aproape toate obiectivele stabilite de legislație și a concluzionat că agenția a lucrat în mod eficient și că ehm, ne-am, în general ne-am achitat și în conformitate cu termenele din această perioadă. Nu vreau să insist prea mult vorbind despre agenție ca atare și realizările ei, pentru că probabil raportul, uh, ați citit raportul care reflectă uh, rezultatele nu numai uh, al acestei agenții de la Londra, ci și a rețelei, pentru că lucrăm foarte strâns cu agențiile naționale. Deci agenția e o stare foarte bună de sănătate la ora actuală. Și acum haideți să vorbim mai degrabă despre câteva chestiuni de perspectivă, de viitor. Uh, Cred că, de fapt, în principiu, sunt patru chestiuni principale care vor afecta felul în care reglementăm medicamentele în viitor. Primul este globalizarea rapidă a pieții farmaceutice. Din ce în ce mai mult, eh, produsele farmaceutice sunt eh, Uh, produse pe baza unor ingrediente active, uh, nu în teritoriile clasice, precum Uniunea uh, Europeană sau Statele Unite, ci sunt produse departe, de cealaltă parte a lumii, în India, în China și așa mai departe cercetarea și dezvoltarea medicamentelor și produselor se face și ea, se fac și ele în alte locuri. Multe dintre încercările clinice care ar fi trebuit făcute în Uniunea Europeană se fac în alte uh, țări, în Europa de Est, în America Latină, în India și China. Și acest uh, lucru a afectat uh, și a modificat rolul nostru de reglementatori. Uh, și are consecințe și asupra orizontului de timp, pentru că am descoperit că produsele pe care trebuie să le reglementăm și să le controlăm uh, nu sunt uh, practic manipulate și manevrate pe teritoriul european. Drept care ne-am dat seama că va trebui să lucrăm la nivel mondial împreună cu co-reglementatorii din India și China pentru a fi sigur că primim suficiente informații legate de dezvoltarea și de producția acestor produse produse și substanțe în zonele respective. Deci, iată un rol complet nou pentru noi și cred că acest lucru uh, afectează și dezvoltarea Agenției pentru Medicamente în uh, viitor, cât privește colaborarea mai strânsă. Am făcut deja pași în acest sens. Agenția a fost foarte proactivă uh, și avem multe acorduri de confidențialitate S-a făcut o propunere de către Comisie cu privire la medicamentele falsificate, uh, la importul de substanțe active din țările terțe și mai departe. Deci există o serie întreagă de inițiative din partea Comisiei și agenția uh, lucrează și ea la treaba asta, dar trebuie să fim foarte flexibili uh, și um, să învățăm cum să operăm la scară globală. Cea de-a doua chestiune se leagă de evoluția și de progresul științific. S-au făcut progrese uriașe aici. Avem uh, noi metode, noi uh, tratamente, noi uh, terapii, avem genomul, avem biomarkerii, pe baza informațiilor genetice putem să avem niște terapii mult mai țintite uh, uh, care să afecteze uh, pe fiecare pacient în felul său specific. Putem manipula țesuturile, genele, uh, Eh, celulele și mai departe. Sigur că toată această știință este la începuturile sale, dar cred că nu va dura mult până când vom vedea rezultatele acestea în practică. Cred că această eh, evoluție va merge repede și trebuie să și noi să ne pregătim repede. Avem eh, reguli și reglementări privind de dezvoltarea, ca să avem astfel de reglementări privind dezvoltarea acestor cercetări și, și metode să fim pregătiți. Categorică și forma pe care o îmbracă medicamentele și tratamentele se va schimba. Trebuie să fim uh, mai uh, predictivi, mai regenerativ în felul în care lucrăm și trebuie să fim și mai eh, selectiv pentru a putea decide care pacient trebuie tratat cum. Și asta impune o serie întreagă de cerințe asupra noastră a tuturor. Și cred că întrebarea care trebuie să ne opunem este următoarea. Suntem noi pregătiți? Sistemele noastre sanitare sunt ele pregătite pentru asta? Și a treia chestiune care va afecta regulatorul în, în uh, viitor uh, este această uh, divizare, să spunem, de, a reglementării. Până acum am avut un sistem european de autorizare. Cum, conform principiului, o, o, o cerere, o evaluare, o autorizație pentru statele membre și pacientul va avea acces la acel medicament. E bine, situația se schimbă. Acum, uh, deci autoritățile naționale uh, trebuie să facă o evaluare, să uh, evalueze și randamentul și costurile uh, Eh, eh, medicamentelor. E bine, aceste eh, noi agenții de reglementare introduc o serie întreagă de cerințe asupra felului în care felul în care medicamentele mm, ajung să fie comercializate. Deci cum vom uh, face față acestei situații, deoarece există o legătură între ceea ce face organismul de reglementare european și cele 27 de organisme uh, ale statelor membre. Știu că la ora actuală Comisia se ocupă de acest aspect uh, și uh, Um, încurajează o anumită uh, armonizare. Și noi, um, la agenție, am luat măsuri pentru a interacționa cu aceste organisme, ideea fiind să evităm uh, paralelismele, studii paralele și mai departe, care costă o grămadă de bani și în mod inutil. Cea de-a patra uh, zonă de modificare rapidă este chestiunea transparenței, după părerea mea. Deci o zonă în care eh, vreau să în care am mers destul de repede, să spun, în acești 10 ani, cred că este această zonă a transparenței. Dacă ne uităm așadar la agențiile sau organismele de reglementare eh, din acest domeniu, ca a noastră sau altele din lume, constatați că nu e foarte ușor să fii transparent. Pentru că, eh, pe de o parte, trebuie să respectăm eh, confidențialitatea și, în al doilea rând, trebuie să asigurăm protecția datelor pentru a proteja pacienții și datele lor. Apoi, mai avem și legislația privind transparența transparența, accesul la documente care impune o serie întreagă de cerințe de transparență. Am încercat să stabilim un echilibru uh, util și practic între toate acestea. Acum ne întrebăm dacă uh, Uh, fapt, uh, constatăm că faptul că trebuie să transmitem mai multe informații înseamnă un volum foarte mare uh, de muncă pentru noi, pentru că la fiecare informație trebuie să stabilești ce e confidențial, ce înseamnă o încălcare a datelor private și mai departe este nevoie uneori de, uh, o, de o întreagă lună pentru a decide în legătură cu un, o anumită chestiune dacă putem uh, face publice o serie de informații sau nu. Vom uh, merge pe această cale uh, și vom încerca să transmitem uh, din ce în ce mai multe informații, încercând însă să fim proactivi, adică să încercăm să construim un mecanism de informare, de transmitere a documentelor și informații într-un mod mai automat încă din momentul în care aceste informații parvin agenției. Aici sunt multe de spus, dar nu avem uh, suficient uh, timp la dispoziție, sunt o serie întreagă de obstacole care ne împiedică să fim în totalitate transparenți. Cred că aceste patru chestiuni reflectă schimbările cu care ne confruntăm deja și ne vom confrunta în viitor foarte mulți din acești factori nu țin de responsabilitatea agenției și au consecințe mai ample asupra sistemelor sanitare. Cred însă că este important ca noi să arătăm cum vedem contextul în care ne mișcăm pentru a putea transmite aceste informații celorlalți. Și acum câteva observații legate de medicamente și sistemele sanitare. Prima, avem o productivitate foarte scăzută în domeniul cercetării în industria farmaceutică în întreaga lume. Avem uh, o serie de, de, de, de, de finanțări foarte serioase care se investesc în uh, cercetare, dar rezultatele pe care le uh, obținem uh, sunt foarte reduse, în jur de 10 molecule noi pe an din aceste molecule noi care apar în urma acestor, uh, acestei cercetări, puține dintre ele demonstrează că au o valoare terapeutică importantă, ceea ce înseamnă că productivitatea în industria farmaceutică în domeniul cercetării este foarte redusă. O serie întreagă de intrări și puține și slabe ieșiri. Apoi, dacă adăugăm aici chestiunea testelor clinice, Uh, cu privire la medicamente și, și produse. Ei bine, știm că eficacitatea acestor produse uh, este bine definită, dar avem situații în care medicamentele uh, se manifestă diferit în realitatea clinică. Asta înseamnă că medicamentul nu este folosit uh, în uh, felul în care controlăm noi în timpul testelor uh, clinice. Deci nu este folosit în conformitate cu eticheta și cu prescripțiile și atunci beneficiul, avantajul pe care îl aduce acest medicament se reduce. Foarte multe dintre retragerile medicamentelor pe care le-am avut recent, deci retrage, eh, de, pe, de pe piață, eh, nu s-au datorat datorită fapt, eh, faptului că avantajele s-au redus cu privire la, în comparație cu etichetele, etichetarea, pentru că nu au fost folosite în mod corect în sistemul de sănătate. Cred Așadar, noi, ca organism de reglementare, avem foarte puține instrumente ca să ne asigurăm că produsele pe care noi le aprobăm sunt folosite în mod corect în sistem. Și asta este pentru noi o problemă majoră. Așadar, în legislație, prin legislație avem posibilitatea de a face acele planuri de gestionare a riscurilor și de reducere a riscurilor. Dar este foarte greu să le punem în practică dacă sistemele sanitare nu sunt în stare să facă față acestor situații și să se asigure că produsele sunt folosite în conformitate cu eticheta. Cred că asta este, așa cum ziceam, una dintre problemele majore pe care le avem. Cheltuim foarte mulți bani pentru a face cercetare, pentru a pune medicamentele pe piață, pentru a le valida. După aceea, iar după aceea, în realitatea clinică, constatăm că este foarte greu ca aceste produse să fie folosite în mod corect. Și asta conduce la apariția unor uh, probleme um, uh, și în uh, apariția de efecte secundare ale medicamentelor. Așadar, cât privește utilizarea uh, rațională a medicamentelor, mai avem multe, multe de făcut. Cred totuși că uh, Eh, putem eh, eh, să ne punem speranța în progresul științific, în sensul că va fi, ne va permite ca medicamentele să facă o cură mult mai țintită. Astăzi, de exemplu, tratăm grupuri largi de pacienți cu același medicament și situația în care, se spune eficacitatea reacției este doar de 30%, dar nici măcar nu știm care sunt acești 30%. Eh, deci rezultatul nu este deloc mulțumitor, pentru că eh, fiecare dintre noi, ca individ, ar vrea să se asigure că el este unul dintre cei 30 din 100 care reacționează la medicamentul respectiv. Și aici apare problema marcărilor. Poate că în viitor vom reuși în acest fel să identificăm acele 30 de oameni care răspund la tratament și vom putea în felul acesta să sporim eficacitatea trata ă, tratamentului în viitor. Ceea ce înseamnă că trebuie să stimulăm ă, dezvoltarea uh, acestor biomarker ca să, fie, ca să uh, uh, facem tratamente mai țintite. Și asta este un lucru de care ne ocupăm și uh, Comisia uh, se gândește, și prin, de exemplu prin inițiativa privind uh, noile medicamente, se gândește să aloce fonduri pentru a stimula acești biomarcări. Avem deja medicamente aprobate cu biomarcări și acest lucru uh, sporește uh, rata de răspuns și de reacție, o sporește foarte mult și cred că e o cale pe care trebuie să mergem în continuare în viitor. Cred așadar că putem să tragem nădejde, că putem uh, îmbunătăți dar și aici mai sunt foarte multe de făcut în sistemul sanitar pentru a asigura buna utilizare a medicamentelor. Cred că uh, o serie de lucruri trebuie făcute uh, și una dintre multele măsuri pe care le discutați se leagă de informarea pacienților pentru că pacienții chiar au dreptul la mai multe informații cu privire la medicamentele cu care sunt tratați. Uh, și cred că uh, Uh, dumneavoastră uh, în Parlament uh, trebuie să continuați să discutați acest lucru. Ei bine, toate aceste aspecte sunt identificate de noi, reflectăm la ele, încercăm să le aplicăm. Ele nu sunt incluse în foaia de parcurs a agenției. Și o să avem o consultare publică Uh, am avut o consultare publică cu privire la agenție, am uh, răspunsul uh, și participarea publicului a fost foarte, foarte amplă și am ținut seama uh, de acest lucru. Am stabilit în general trei uh, domenii. În primul rând, dorim să răspundem nevoile publicului prin stimularea cercetării și dezvoltării, uh, facilitarea în unor abordări noi și novatoare și punerea în practică a planurilor de pregătire pentru a răspunde nevoilor publicului. Asta este prima prioritate pentru noi. În al doilea rând, ne dorim să facilităm accesul la medicamente prin dezvoltarea proceselor și îmbunătățirea evaluărilor beneficiilor și riscurilor asociate cu medicamente, precum și îmbunătățirea coerenței științifice a activității de reglementare. Și în al treilea rând ne dorim să optimizăm utilizarea în siguranța medicamentelor, întărind um, procesul de autorizare pe baza dovezilor științifice. Prin, luarea în considerare a experiențelor pacienților în procesul de luare a deciziilor. Acesta trebuie să fie punctul de referință și pentru procesul de autorizare a medicamentelor și trebuie de asemenea să urmărim uh, legislația cea mai recentă privind farmacovigilența pe care Parlamentul și Consiliul o adoptă pentru a promova o utilizare sigură a medicamentelor. Sper acum că uh, Consiliul de Administrație va fi de acord uh, cu aceste direcții foarte clare pentru activitatea din următorii cinci ani a agenției. Eu, pentru mine toate lucrurile sunt bune pentru că um, voi părăsi postul de director executiv și doresc să profit de această ocazie pentru a mulțumi Parlamentului, Comisiei pentru sprijinul pe care le-ați acordat agenției și pentru criticile constructive pe care ni le-ați uh, adresat, pentru că și acestea sunt importante. Vă mulțumesc foarte mult și uh, vă uh, redau cuvântul, domnule președinte. Vielen herzlichen Dank, Herr Lundgren, für interessante Mulțumesc foarte mult, domnule Lundgren. Punctul dumneavoastră privind piața medicamentelor în următorii ani este foarte interesant. Ne-ați vorbit despre perspectivele mondializării, despre inovațiile tehnice, ne-ați vorbit despre costuri, despre necesitatea de a fi conștienți de aceste costuri la nivelul autorităților naționale. Să fiți convins că afirmațiile dumneavoastră nu au venit în gol. Avem deja mai mulți colegi care doresc să intervină. Dagmar, care este interlocutorul dumneavoastră, um, ați cunoscut-o deja pe colega noastră și ați văzut ce gen de discuții dinamice puteți avea. Da, nu știu cât de constructive au fost toate propunerile, însă ceea ce este pozitiv este că aceste propuneri ale Parlamentului, de altfel nu ideile mele personale, ci propunerile Parlamentului care până la urmă și-au arătat relevanța. le formulat într-un mod în care a fost clar că vi l-ați însușit. Și acest lucru s-a întâmplat și în domeniul pediatriei și în, în alte domenii ați ați um, întreprins toate aceste sugestii pe care noi le-am făcut și mă bucur foarte mult că îi văd pe membrii Consiliului de Administrație, profesorul Lemar, care este chiar lângă dumneavoastră, și colegul său, noi suntem uh, foarte recunoscători pentru activitatea reprezentanților noștri în Consiliul de Administrație. Ei sunt cei care au creat legătura dintre entități uh, și cred că această corelare nu este întotdeauna ușor de făcut și sunt foarte recunoscătoare pentru eforturile dumneavoastră și mă gândesc și la Pino care ne ajută foarte mult. Nu vreau să adresez foarte multe întrebări. Îmi pare rău să spun asta, dar afirmațiile pe care le-ai făcut, Thomas, sunau a fi, a fi afirmațiile unei persoane în vârstă care se pregătește să părăsească agenția și nu este cazul tău. În orice caz, ai vorbit despre ingredientele active care, substanțele active, un lucru foarte important. ai vorbit și despre tratamentele personalizate pentru cazurile speciale și despre farmaceuticele produse direct pentru um, o serie foarte restrânsă de pacienți. Uh, trebuie să punem accentul pe această idee. Și asta intră în cadrul sarcinilor agenției. Și am uh, apreciat uh, informațiile pe care le-ați furnizat despre alte activități ale agenției în afară de uh, procesul de autorizare în sine. Aș fi vrut să lansez un avertisment. Agenția are un rol foarte special un rol destul de luxos, dacă pot să-l numesc așa, și anume nu este afectată de restricțiile bugetare cu care se confruntă statele membre. Foarte des problema farmaceuticelor este privită dintr-o perspectivă bugetară. Se... Agenția nu trebuie să aibă această perspectivă din fericire și trebuie dumneavoastră nu uh, priviți eficiența utilizării unui anumit medicament, ci uh, pri, o priviți, priviți acest lucru dintr-un alt punct de vedere. Știm că în Germania, Suedia, în Regatul Unit, deciziile de acest gen sunt uh, foarte greu de luat și sunt uh, interesată să știu cum, eh, cum eh, este pus în aplicare acest proces al dezvoltării de biomarker când vorbim despre sănătate publică, despre farmaceutice adaptate, despre o tratare reală. Din fericire, eu sunt uh, avocat și nu mă aflu în aceeași poziție de om de știință ca dumneavoastră. Însă, când vorbim despre tratament, de fiecare dată, de tratamente, de fiecare dată apare această temă a biomarkerilor și aș dori să ne concentrăm un pic pe acest subiect. Când vorbim despre Uh, cercetare, despre mm, tratamente, despre boli, despre farmaceutice. Iată un subiect care mm, ocupă un loc foarte important. Ați vorbit și despre informarea pacienților, care trebuie să fie îmbunătățită. Și ultima observație legată de transparență. Sunt conștientă că trebuie să urmărim independența experților în cadrul EMA, ca și în celelalte agenții. I-am spus același lucru și domnului Tanset. EMA este într-o, situ- într situație puțin mai bună pentru că foarte deseori lucrează cu uh, oameni de știință din, uh, de la nivel național, din autoritățile naționale, din agențiile naționale. Uh, Însă, totuși trebuie să ne asigurăm că recomandările sale sunt complet independente. Înțeleg, domnule Lundgren, că aceasta ar putea fi ultima dumneavoastră vizită în comisia noastră și trebuie să vă spun că vă suntem recunoscători. Dumneavoastră ați construit EMA în ultimii ani în calitate de director. Uh, Tema este ca un copil al dumneavoastră, dumneavoastră ați construit-o, ați uh, configurat-o, o sarcină care nu a fost întotdeauna ușoară, nu a fost întotdeauna în acord cu dumneavoastră, însă dacă ne uităm la activitatea EMA, trebuie să recunoaștem uh, că mm, succesul ei se datorează dumneavoastră și ați avut o viziune extrem de clară, de scandinavă, dacă pot spune așa, deloc romantică, uh, despre ceea ce trebuie făcut. Așa că de fiecare dată când vorbim despre Emma, vorbim despre Thomas Lundgren și vă suntem cu toții recunoscători. Și cred că toată lumea este de acord cu dumneavoastră. Sunt sigură că vom avea ocazia să mai vorbim despre asta. Mulțumesc, Dagmar propun uh, uh, să să iei un pahar de suc sau de șampanie cu Tomas pentru toate complimentele pe care i le-ai făcut. Prof, domnule profesor Lehmann, vă urez bun venit și dumneavoastră. Și bănuiesc că veți avea și dumneavoastră de, ceva de spus. Însă, înainte de asta, Linda McEvans, care uh, este raportoarea noastră. Linda, ai cuvântul. Mulțumesc și eu, uh, Emma, pentru toate activitățile pe farmacovigilență și de asistența pentru asistența și recomandările pe care ni le-a furnizat. În, uh, am reușit să ajungem la un acord în prima lectură. Și ne-am uitat cu mare atenție la problemele de eficiență cum spune și Dagmar, nu o să mă concentrez pe niște detalii tehnice. Pentru asta ne adresăm direct colegilor dumneavoastră care sunt responsabili de aceste domenii. Cred că Dagmar are dreptate. Emma nu poate face tot. Nu poate să autorizeze medicamentele, să se asigure că acestea sunt utilizate în condiții de siguranță, dar foarte des Uh, pacienții au uh, boli uh, multiple, sunt tratați de medici generaliști care încearcă să înțeleagă cum funcționează toate aceste medicamente împreună și aici intră o întreagă relație între, medicament, între medic, pacient, familie și nu știu cum reușiți să gestionați toate aceste lucruri. Am vorbit cu un expert din Statele Unite acum câteva luni care îmi spunea că în Statele Unite, în ciuda mm, lipsei de asigurări medicale pentru milioane de oameni, o mare parte din uh, factura farmaceutică este plătită mai ales în ultimele luni de viață ale unui pacient. Poate tocmai de aceea este foarte greu să urmărim utilizarea rațională uh, a medicamentelor. În orice caz, um, am apreciat subiectul biomarkerilor, investițiile extrem de importante, companiile care sunt implicate în acest sector încep și ele să se, întreabă, să se întrebe cum pot contribui Am vorbit săptămâna trecută despre Alzheimer și despre legătura acestei boli cu alimentația, despre lipsa de studii, despre lipsa de resurse care sunt consacrate ale acestui uh, do uh, domeniu. Nu este vorba numai despre asta, ci despre necesitatea unor investiții direcționate către acest gen de studii. Uh, aș fi vrut să spuneți cuvinte și câteva cuvinte și despre transparență, pentru că am avut o dezbatere legată de pandemia de gripă și s-au spus unele lucruri cu care eu nu sunt de acord în legătură cu transparența și aș dori să ne reamintiți despre munca, despre cum se petrece munca experților, despre declarațiile de interes, despre procesul de transparență, ce sunt obligații experții să facă înainte de a lucra pentru EMA. Uh, și câteva cuvinte despre taxele pe care le colectați. Mulți dintre colegii noștri sunt membri ai Parlamentului numai de 15 luni și circulă foarte multe informații, unele dintre ele nu sunt corecte și atunci cred că trebuie să spunem în mod public cum funcționează lucrurile cu adevărat, ce se întâmplă cu transparența. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Linda. Ai uh, pierdut uh, dezbaterea din această dimineață. Doamna Rivazi va lua și ea la un moment dat cuvântul. Pentru moment, uh, doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă adresez directorului nostru al EMA spunându-i că nici n-am văzut cum au trecut acești zece ani, pentru că acești zece ani au adus dezvoltarea agenției, o dezvoltare recunoscută de toată lumea, având în vedere credibilitatea de care se bucură agenția dumneavoastră credibilitate de care nu se bucură toate celelalte agenții europene. Vă felicit pentru activitatea pe care ați avut-o în fruntea acestei agenții și reluând ceea ce spunea Dagmar, trebuie să spun că și eu am apreciat rigoarea dumneavoastră tipic scandinavă. Lucrând cu dumneavoastră, am avut de la început încredere în informațiile pe care ni le furnizați în mod regulat. Acest lucru este foarte important și trebuie să repetăm. Se spun foarte multe lucruri, se pot spune foarte multe lucruri eronate, se poate face dezinformare și acest lucru este grav. Când în incinta acestui Parlament, împreună cu dumneavoastră, în incinta agenției dumneavoastră, lucrăm împreună pentru interesul general și cu obiectivul de a crea o Europa a sănătății. Aceasta este ideea fundamentală și dacă credem că putem reuși să construim această Europa a sănătății împreună este tocmai pentru că ne putem baza pe activitățile uh, agenției EMA cu toată încrederea și trebuie să spun acest lucru pentru că au existat foarte multe suspiciuni legate de anumiți experți uh, care mm, au fost amenințați cu conflictul de interese de către unii colegi, ei bine, cred că trebuie să existe o transparență totală, ca să nu mai fie niciun fel de suspiciuni. În ceea ce mă privește, eu nu am avut niciun fel de îndoială legată de rigoarea activităților noastre, nici nu mi s-au comunicat astfel de îndoieli. Vă mulțumesc și trebuie să vă spun că o să vă regretăm revin acum asupra evaluării tehnologiilor din domeniul sănătății. Ați vorbit despre acest subiect și ați observat anumite derive în utilizarea de către anumite agenții naționale care recurg la utilizarea de medicamente care nu sunt autorizate, utilizări neautorizate, doze care nu respectă normele sau frecvențe de Uh, de uh, luarea medicamentului care nu respectă normele. Ați vorbit de un medicament care este utilizat în Regatul Unit în uh, tratamente oftalmologice, deși există terapii alternative. Ne-ați spus că este necesar să existe interacțiuni cu agențiile naționale și aș vrea să vă întreb dacă, în acțiunile pe care doriți să le întreprindeți în cadrul EMA, vă bucurați cu adevărat de sprijinul Comisiei Europene pe acest subiect și cum intenționați să dezvoltați această evaluare europeană a tehnologiilor din domeniul sănătății, pentru că chiar dacă în curând veți părăsi funcția pe care o ocupați în cadrul agenției, veți transmite cu siguranță orientări pentru uh, continuarea activităților. Vă mulțumesc! Mulțumesc, François Grostet. Acum, Michel Rivazi, raportoarea noastră pentru gripa A. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur colegilor mei pentru a spune că suntem uh, într totul favorabil pentru Europa Sănătății, însă am totuși câteva întrebări să vă adresez asupra calității evaluării științifice. Mai precis, aveți oare propuneri pentru a ameliora protocolul de evaluare științifică și iau drept exemplu polemica în jurul produsului Tamiflu. Știți că au existat studii efectuate de British Medical Journal și care au arătat că studiile vizând pertinența Tamiflu se bazau așadar pe studii efectuate de către fabricanți și că aceste studii fuseseră obținute cu deosebită dificultate. Cum putem face pentru a avea o, o mai bună evaluare științifică în, în privința anumitor medicamente speciale, deoarece statele membre sunt cele care efectuează aceste evaluări? Cea de-a doua întrebare. Procedura Fast Track. Care este propunerea dumneavoastră? vă gândiți să extindeți această procedură și la alte medicamente sau este pentru dumneavoastră o procedură excepțională, această procedură accelerată pentru ca anumite produse să fie puse pe piață? În al treilea rând, care este impactul uh, asupra mediului al anumitor medicamente. Știți că există molecule persistente și ne dăm seama tot mai mult că acestea au un impact asupra mediului fie că e vorba de perturbatori endocrinieni, fie că e, produc rezistență uh, la bacterii, aveți voința, dorința în serviciul dumneavoastră de a ține seama de impactul medicamentelor asupra mediului? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Pavanova! Îmi pare rău că nu am putut fi de la început aici, și nu știu dacă întrebarea a fost deja adresată, dar aș dori să vă întreb care ar fi noul rol sau noile îndatoriri ale agenției dumneavoastră, așa cum sunt ele vizate de directiva privind farmacovigilența și cea vizând medicamentele contrafăcute. Uh, Credeți că veți putea face față cu uh, această extindere a uh, misiunii dumneavoastră și chiar și în termen financiar? Credeți că veți putea face față noi provocări? Mulțumesc! Uh, aș vrea și eu o întrebare, spune președintele, în ce privește utilitatea anumitor mm, medicamente. Dagmar Berend a vorbit de asemenea. Știți bine că în Germania există o mare dezbatere în ce privește evaluarea medicamentelor care ar fi utile și care nu. Așa încât ne punem această întrebare. Dacă am citit cu atenție cifrele, statisticile, mi-am dat seama că aproape 2000 de medicamente au fost autorizate în Elveția, în vreme ce în Germania autorizăm câte 20 de mii. E evident că piața este una mult mai largă, iar din punct de vedere al costurilor, trebuie, fără îndoială, văzut care dintre aceste medicamente sunt utile și care nu. Se spune că un număr mare de medicamente care intră pe piață nu aduc nicio valoare adăugată. Există deja multe medicamente și doar din motive de marketing se propun și noi produse. Ehm, acestea sunt pistele la spate de eh, companiile farmaceutice. Ehm, sunt un profan, nu știu care este situația, dar aș dori să am avizul dumneavoastră. Domnule profesor, eh, ce aveți dumneavoastră să ne spuneți de, despre eh, munca la EMA. Sunt membru al <clears throat> Comitetului Executiv EMA și aș dori să spun câteva cuvinte cu prilejul uh, nu ieșirii la pensie, ci a retragerii domnului uh, Lundgren din poziția sa de director executiv al EMA, funcție pe care a ocupat-o din 2001 și a servit timp de două mandate. Uh, și a fost uh, o poziție de o mare responsabilitate. Aș dori să menționez că în 2001 Emma uh, se afla la vremea adolescenței și, dacă vreți, a devenit uh, o agenție adultă sub direcția lui Thomas Langren. Dumnealui a fost motorul din spatele promovării EMA ca o agenție de vârf a UE. Deseori, în cooperare cu Parlamentul European, s-au stabilit noi comisii și comitete comune uh, de care a fost nevoie pentru a uh, asigura uh, un viitor mai bun al medicamentelor pentru cetățenii europeni. Ca, un, ca farmacologist, pot să vă spun că uh, dacă ați spune oamenilor obișnuiți că majoritatea uh, medicamentelor încă nu sunt uh, etichetate corespunzător, ar fi un lucru șocant pentru aceștia. Trebuie să facem față nevoilor, iar uh, Thomas Lerner, în calitatea sa de director executiv, trebuie să mărturisesc că a făcut o muncă incredibilă răspunzând tuturor acestor provocări. Trebuie să ținem seama că o agenție precum EMA uh, nu poate întotdeauna și în mod imediat să decidă în mod definitiv și permanent asupra problemelor pe care le ridică publicul. Și nu toate deciziile sunt acceptate în mod unanim de toate părțile implicate. Cu toate acestea, un director executiv trebuie să facă față tuturor problemelor și să ia o decizie. Uh, domnul Lengren, în prezentarea sa inițială, a vorbit despre globalizare, despre dezvoltarea științifică, despre uh, instituțiile de reglementare și toate aceste subiecte au fost uh, discutate uh, inclusiv în Comitetul Executiv. Și voi încheia deoarece doresc să răspund mai degrabă întrebărilor dumneavoastră. Trebuie să vă spun că farmacologia este o știință probabilistică. Ea nu poate oferi răspunsuri 100%. Acest lucru este foarte important. Iar um, fiziologia uh, umană și patofiziologia sunt domenii extrem de complexe și revenind la întrebarea dumneavoastră, eu unul mă plâng întotdeauna că există mult prea puține studii vizând femeile. Toate studiile clinice a, se fac asupra unor voluntari, bărbați în vârstă de 20 de ani, foarte sănătoși. Ori, în viitor avem nevoie de studii clinice, atât asupra bărbaților cât și asupra femeilor, pentru că nu avem date suficiente femeile și bărbații reacționează diferit la anumite medicamente. Riscurile sunt diferite. Iată uh, probleme de viitor extrem de importante. Ajungând la acum la conflictul de interese, acest lucru a fost discutat uh, îndelung de Comitetul Executiv și doresc să menționez uh, că nu locuim într-o uh, lume uh, uh, vidă, avem nevoie de oameni de știință și experți. Altminte, nu putem uh, avansa. E foarte important să fim atenți, să nu eliminăm oameni care lucrează în industria farmaceutică uh, doar pentru a evita conflictul de interese. Această problemă este una extrem de delicată. Putem declara orice doriți, dar să nu uităm că experții uh, de care EMA are mare, mare nevoie, lucrează cel mai adesea în industria farmaceutică. Uh, Thomas Lundgren este o persoană deosebită. Și tot ce pot să spun că uh, Uniunea Europeană trebuie să fie felicitată de a-l fi ales în poziția pe care a ocupat-o. Thomas, îți mulțumim cu toții pentru excelenta muncă pe care ai desfășurat-o. Mulțumim. Herr Lindring, bevor wir Sie ganz verabschieden, müssen Sie noch ein paar... Uh, mulțumesc. Înainte de a uh, ne despărți, vă invit să răspundeți întrebărilor care v-au fost puse. Mulțumesc. Mulțumesc lui Dagmar pentru întreaga susținere de-a lungul tuturor acestor ani și sper din suflet uh, Dagmar să susții agenția și după ce uh, eu voi pleca. Doamnă Grostet, uh, mulțumesc de asemenea pentru toată susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, Linda, și pentru ajutorul tău, în special în ce privește pachetul vizând farmacovigilența. Ar trebui, poate, să încerc să explic felul în care sistemul de reglementare este construit, tocmai pentru ca dumneavoastră să înțelegeți mecanismul de evaluare și felul în care se iau deciziile privind medicamentele. Întâi de toate, încă de la uh, crearea reglementărilor, industria este cea care a făcut întotdeauna studiile preliminare. Nu există nicio uh, instituție publică în întreaga lume care să poată finanța asemenea studii. Nu este un element specific pentru Europa sau Uniunea Europeană, este un fapt în întreaga lume, în Corea, India, China, oriunde, în orice țară din lume. Criteriul de bază este ca noi să formulăm niște cerințe pe care industria să le respecte și să efectueze aceste studii Acestea ulterior sunt evaluate de către noi într-un spirit extrem de critic, pot să vă asigur. Așa se întâmplă lucrurile în ce privește uh, finanțarea agențiilor de reglementare. În întreaga lume este recunoscut faptul că acestea nu pot fi finanțate uh, din fonduri publice, ci sunt finanțate din taxe plătite de industrie. Nu suntem singurii cu acest model financiar din lume, din potriva. Acum întrebarea este uh, cum putem garanta că aceste taxe venind din industrie nu influențează felul în care noi facem evaluările? Ei bine, aici trebuie să fiți extrem de atenți la felul în care suntem organizați și care sunt responsabilitățile noastre în sistem, felul în care aceste responsabilități sunt divizate. Pot să vă asigur pe toți că nu există nici o posibilitate ca taxele care sunt plătite către agenție să influențeze decizia vreunui uh, raportor, a tuturor raportorilor pe care avem din fiecare stat membru al Uniunii. Felul în care programul nostru de asigurare a calității este alcătuit este extrem de robust și probabil cel mai robust din întreaga lume și lăsați-mă să vă explic de ce. Întâi de toate, odată ce uh, intră în sistemul centralizat o, uh, un dosar de aplicație, acest, uh, aceasta se duce la un comitet care are un reprezentant din fiecare stat membru numit de guvernul statului membru. Aceștia împreună decid asupra numirii unui raportor, iar acel raportor are responsabilitatea de a evalua aplicația venită din partea unei anumite companii. Și nu există un singur raportor, ci doi raportori care, în mod independent unul față de altul, efectuează această evaluare. Această evaluare se face în Franța, în Marea Britanie, în Germania, uh, în agențiile naționale. Apoi, rezultatul revine la comisie și în fața acestui, uh, în acestei comisii, toate aceste rapoarte sunt discutate, analizate și disecate de toți reprezentanții statelor membre, care îi reprezintă pe ceilalți uh, uh membrii ai Uniunii Europene și se uh, are loc o dezbatere deschisă, se oferă feedback raportorilor. La final, compania vine să răspundă tuturor întrebărilor acestui, uh, acestei uh, comisii și, la final, raportorul redactează un document final. La final, se uh, mai face și o uh, evaluare de către o echipă de peer review. Aceștia critică uh, rapoartele alcătuite de raportori. În cele din urmă, avem și grupuri de experți științifici de rang academic care sunt consultați în diferite cazuri în cele din urmă. Toate acestea, aceste documente se duc în comisie pentru a evalua raportul risc-beneficiu și pot să vă spun că o asemenea procedură nu mai există nicăieri în lume. E ceva unic și am primit enorm de mult credit pentru felul în care luăm deciziile în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, ameliorăm încă și mai mult uh, metodologia acestor uh, evaluări de risc. Cum putem obține un echilibru mai bun între risc și beneficii? Reflectăm în permanență asupra modului în care ne putem ameliora munca uh, taxele care sunt plătite către uh, șeful administrației la noi, domnul Portman, în niciun caz nu pot ajunge uh, altundeva. Doream să subliniez în mod explicit acest lucru. Acum, în ce privește transparența, și cred că am vorbit și de, în prezentarea mea despre acest lucru. Am avut intenții bune, dorim să fim transparenți. Când a fost vorba despre pandemie, am fost întru totul transparenți. Am publicat un raport în fiecare săptămână, un raport actualizat despre tot ceea ce se întâmpla cu rapoartea de farmacovigilență. Toate acestea erau pe site-ul nostru internet. Transparența a fost completă din partea noastră privitoare la efectele secundare. Acum, în uh, Comitetul uh, Executiv am făcut o propunere nouă vizând accesul la documente și vom încerca să o punem de acum înainte în aplicare. Vom face în așa fel încât să uh, facem publice tot mai multe informații să oferim acces public uh, la baza de date vizând farmacovigilența. Acest lucru se va întâmpla anul viitor. Uh, baza de date privind testele clinice va fi uh, publicată anul viitor cu toate testele clinice care se desfășoară în Uniunea Europeană, precum și cu rezultatele acestora. Uh, Există un progres imens pe care îl facem în vederea transparenței. Încercăm să facem față tuturor solicitărilor, dar trebuie să vă mărturisesc că unele dintre acestea ne cer uh, uh, luni și luni de zile din, de muncă pentru o persoană pentru a pune uh, cap la cap uh, Uh, informațiile necesare, ceea ce uh, pune în pericol activitatea globală a agenției. O să facem în așa fel încât să putem face publică informația de îndată ce intră în agenție, dar atunci avem nevoie de susținerea industriei farmaceutice, pentru că unii nu sunt de acord cu publicarea materialelor lor. Însă, acum am luat decizia că vom publica rapoartele după testele clinice, vom publica mult mai multe documente decât o făceam până acum. În ce privește conflictul de interese, am fost întotdeauna foarte prudenți cu această problemă și uh, a existat o politică uh, a conflictului de interese care a fost foarte robustă și acum am decis asupra unei noi politici în acest sens. Procedurile interne sunt extrem de solide pentru a evita orice eh, conflict de interes. Toate întâlnirile din agenție trebuie să înceapă doar după ce fiecare expert va fi declarat dacă într-o anumită ședință un expert are un asemenea conflict de interese, el este imediat scos din ședința respectivă. Și uh, în câteva luni vom putea aplica această nouă procedură din, încă din anul viitor, tocmai pentru a întări abordarea, a consolida abordarea noastră ce privește conflictul de interese. Așa cum a spus și domnul profesor Lena, nu este posibil să găsim experți care să nu aibă nici o cea mai mică legătură cu industria farmaceutică. Uh, luați exemplul um, uh, ingineria celulelor STEM. Toate aceste cercetări sunt uh, mai mult sau mai puțin finanțate de industria farmaceutică, este un lucru evident. Iar dacă uh, uh, e să studiem problema, e clar că avem nevoie de acești experți. Însă felul în care abordăm problema conflictului de interes este aceea de a administra oarecum nivelul lor de uh, conflict de interes și de a vedea uh, în ce fel uh, deciziile lor pot fi afectate, dacă putem administra uh, aceste lucruri, dacă decizia lor finală uh, nu influențează rezultatul final, putem uh, face uh, public eventualul conflict de interese. Iată felul în care încercăm să lucrăm. Dar pot să vă asigur că noile reguli vizând conflictul de interese sunt încă și mai stricte decât oricum au fost în trecut. Apoi, uh, Uh, mai este și uh, aspectul evaluării tehnologiilor. Doresc să vă spun că tehnologiile sănătății cuprind două uh, probleme. Una se referă la mandatul pe care îl avem la EMA. Prima activitate pe care o derulăm este aceea de a invita Uh, reprezentanții tehnologiei uh, sănătății pentru a armoniza uh, cerințele noastre vizând testele clinice, pentru ca studiile clinice să nu fie duplicate de diversele companii. ca atare, ameliorăm informația de care dispunem în rapoartele noastre de um, evaluare publică, așa încât actorii să poată dispune de toate aceste informații în momentul în care iau decizia asupra testelor clinice și a efectivității costurilor. Acest sistem EPAR uh, este uh, funcțional și el va fi actualizat foarte, foarte curând. Un alt domeniu se referă la urmărirea unui medicament care tocmai a fost pus pe piață. Aici există planuri de uh, management al riscului, însă ne uh, uh orientăm mai ales asupra siguranței. Uh, alte o, organisme se urmăresc eficacitatea. Depinde de punctul de vedere. Dorim să facem lucruri care să nu coste încă și mai mult decât oricum costă industria. Încercăm să raționalizăm modul în care uh, uh, uh lucrăm cu pre- și post-autorizarea medicamentelor, tocmai pentru a evita duplicările. Iată ce face agenția. Apoi mai apare și problema politică între uh, statele membre, comisie, instituții. Cum facem evaluarea tehnologiei sănătății în viitor? Așa încât uh, să vorbim despre standardizare, terminologie um, și metodologie. E oare nevoie de armonizare la nivel european sau în continuare fiecare stat membru va derula aceste programe cum consideră? Trebuie să cădem de acord asupra metodologiei și uh, a, felului în care uh, estimăm valoarea unui medicament. Acest lucru se face la nivel european. Uh, vorbim doar de valoare terapeutică și medicală, nu și de costuri știu că um, comisarul Ali s-a exprimat în acest, asupra acestui punct și cred că a declarat că după anul nou se va prezenta o propunere. Dacă se va face la nivel european, rămâne întrebarea cine o va face și în ce fel. Acestea toate sunt decizii politice care trebuie luate în viitor și care merg mult mai departe de uh, mandatul meu. Mă limitez la mandatul agenției așa cum este el astăzi. Problema Tamiflu. Într-adevăr, Ca de obicei, când e vorba de a evalua medicamente, dispunem de un număr de studii. Iar uh, comisiile evaluează toate aceste studii. Când un medicament este pus pe piață, experimentele, studiile sosesc la agenție și apar o sumedenie de rezultate, deseori contradictorii. Uh, și trebuie să evaluăm în mod permanent aceste studii pentru a vedea cât sunt de relevante și pentru a vedea dacă ele răspund întrebările pe care noi ni le punem. De multe ori, studiile sunt contradictorii, dar atunci când Comisia evaluează întregul pachet, se evaluează în detaliu metodologia, eficacitatea uh, din toate aceste rezultate pentru a se obține, obține o concluzie uh, globală. Și acest lucru s-a făcut și în cazul Tamiflu și vă pot spune că în continuare uh, Comisia din cadrul agenției consideră că raportul risc-beneficii în cazul Tamiflu rămâne totuși pozitiv. E adevărat, unele rezultate uh, uh, au fost negative, altele pozitive, dar odată ce uh, noi le evaluăm pe fiecare și ținem seama de, de, de toate, acest lucru pot să vă asigur că îl facem. Uh, pot să vă mai spun că mm, Comitetul nostru este probabil uh, alcătuit din cei mai buni experți. Am totală încredere așadar în deciziile pe care le ia. Director Link. Mulțumesc foarte mult domnule director Langran. Cred că uh, pot să vorbesc în numele întregului, întregii comisii uh, și să vă mulțumesc pentru participarea și prezentările pe care le-ați făcut. Uh, așa cum uh, au uh, și-a exprimat aprecierile și colegii care au uh, urmărit uh, și au lucrat împreună cu dumneavoastră de uh, atâta timp. Așadar, uh, activitatea și rezultatele dumneavoastră ar putea să fie un, uh, un adevărat model, un fel de standard mondial, dacă îmi permiteți. Uh, și vă dorim, dorim să transmiteți aceste aprecieri și mulțumiri și personalului și echipei dumneavoastră care au reușit să depășească multele obstacole cu care se confruntă încercând să atingă acest nivel de calitate. Uh, am, uh, apreciem cu toții uh, eforturile foarte serioase pe care le-ați făcut până acum și suntem convinși că agenția va continua să facă la fel și în viitor și ne va fi la fel de utilă timp de mulți ani. Mulțumim foarte mult, prezentarea a fost foarte interesantă Comisia noastră se va baza întotdeauna pe munca dumneavoastră pentru a face față provocărilor din acest uh, sector. Și cu asta declar ședința închisă. Ne reîntâlnim pe 29 uh, noiembrie și acum urmează ședința coordonatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc